participarea la al șaptelea forum privind coeziunea. Ca urmare a unei cereri a Comisiei Regii Buget, am fost invitați să numim doi deputați pentru a participa la al șaptelea forum privind politica de coeziune și au fost numiți Ian Olbricht și Daniel Diotti în calitate de raportori privind ultimele avizuri în legătură cu politica de coeziune pe care le-a făcut Comisia Buget. Participarea la conferința de înalt, la nivel înalt privind finanțarea viitorului Uniunii Europene. Deci, tocmai am discutat această problematică. Conferința va avea loc la Berlaymont pe 6 iunie. Am fost invitat în calitate de președinte al Comisiei de Buget să particip la această conferință și voi interveni în cadrul panelului optimizarea reacției Uniunii Europene, prioritățile corecte și instrumentele corecte. Dacă aveți idei să-mi comunicați până pe 6 iunie, voi fi bucuros să le introduc în dezbaterea din 6 iunie. În fine, confirm uh, transmiterea unui răspuns comisarului Oettinger privind participarea reprezentanților Comisiei în uh, instanțele de gestiune, fondurile de fiduciare, tot această galaxie financiară, comitetul strategic, toate aceste instrumente financiare și această scrisoare va fi co-semnată de președinții AFET și uh, Comisiei Buget. Apoi începește raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții, Elial Gardia Zabal este raportor, raportor permanent, și apoi în ce privește acordul între Uniunea Europeană și Irlanda și privind regulile suplimentare legate de instrumentele pentru susținerea frontierelor externe și a sistemului de vize, aici nu va exista raportor. De asemenea, am confirmat calendarul propus Uh, pentru ședințele comisiei noastre în 2018, audierile pentru instrumentele financiare programate pe 19 iunie, termenul de aprobare a audierilor pentru noile instrumente financiare este fixat pe 30 de mai la prânz trebuie să comunicați secretariatului comentariile noastre și de asemenea să confirmați experții invitați, poate ne sugerați alți experți și alți experți, dacă doriți. Acordul între Uniunea Europeană și Islanda, am, am uitat să spun acest lucru, da, sigur că ați înțeles acest lucru și vă mulțumesc. Vom trece acum la următoarea, următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume la voturi. În ce privește bugetul pe 2017, Jens Geier nu are cereri de transfer transfer. Nu, nu am nicio cerere pentru transfer. Très bien. Foarte bine, spune președintele. Domnul Taran ni s-a alăturat. Dumneavoastră țineți locul? Aveți cuvântul. Domnul Sali. Thank you, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Tarant sunt două cereri de transfer. În primul rând, din partea Comitetului Economic și Social European se cere transferul de 43.417 euro pentru a finanța achiziționarea unui, unui software pentru traducere și serviciile aferente. Astfel se vor îmbunătăți traducerile, atât in-house cât și din afară nicio obiecție din partea raportorului. Il y avait un autre transfert. Il y a une question de M. Manca. O întrebare din partea domnului Manca. Vous voulez bien nous présenter le deuxième... Euh, ne puteți prezenta, vă rog frumos, a doua cerere de transfer. Da. A doua cerere de transfer vine de la Curtea de Conturi. Se cere modificarea organigramei, e vorba de organizarea personalului, un AST7 și un AST4, posturi permanente, se vor fi transformate în două posturi permanente AD5. Nici o obiecție din partea raportorului. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Există întrebări, domnul Manca? Nu? Nu există întrebări. Vă reamintesc că aceste două transferuri, dacă nu există obiecții, pot fi considerate drept adoptate. Nu văd obiecții, nu există obiecții, prin urmare le sunt aprobate. Monica Olmar nu are cerere de transfer de formulat și vom încheia cu votul. Am terminat cu votul. Dau acum cuvântul lui Jens Geer pentru pentru proiectul de buget rectificativ numărul 2 la bugetul pe 2017, care constă în afectarea surplusului de pe anul 2016. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Avem un excedent relativ mare pentru anul 2016, 6,4 miliarde euro și e compus în felul următor. Subimplementarea mijloacelor bugetare de 4,9 miliarde euro. Deci bani care nu au fost alocați, uh, rata dobânzii și uh, penalități uh, în valoare de 3 miliarde de euro, o corectură a mijloacelor proprii, un pic mai mult de 1,5 miliarde de euro, mai ales pentru că a fost acea problemă a căderii cursului lirei sterline comparativ cu euro. Cu o coincidență că a fost și Brexitul. Am discutat de mai multe ori despre asta. Și pentru că s-a întâmplat așa, Comisia economisește bani în altă parte pentru că sunt mijloacele Uh, în euro care trebuie transferate către Regatul Unit, către cele două instituții europene, Agenția Europeană de Medicamente și Agenția Europeană Bancară. E vorba de finanțarea acestor uh, agenții și acum avem nevoie acolo de mai puțin euro. Iar fluctuațiile de curs uh, la finanțarea celor două agenții s a dovedit a fi în avantaj, dar doar 137 de milioane de euro. Raimer nu mai râde. O să râd și eu, spune vorbitorul. Deci dacă facem un calcul cu această scădere de curs, net ne vin 1,3 miliarde de euro, bani care Iată, au rezultat astfel, prin scăderea lirei sterline. Deci, e vorba de 6,4 miliarde de euro cu 1,4 miliarde de euro, o sumă foarte mare care până la urmă a rezultat fiindcă a existat o subimplementare la categoria 1B, problemă care ne e bine cunoscută. Fondurile structurale care nu sunt uh, uh, accesate așa cum am prevăzut. Noi eh, deja am făcut o reducere într-un mm, eh, buget rectificativ și scăderea a avut loc în continuare. Deci nu e vorba de un, o prognoză falsă din statele membre ca o cauză. La următorul exercițiu bugetar trebuie să vedem ce se va întâmpla. Consiliul, în baza acestor experiențe, eh, va veni cu niște pretenții. Am spus cam tot ce era de spus, tot ce era esențial despre lira sterlină, Uh, rămân niște bani, o contribuție neto, netă și uh, până la urmă nu cred că e corect dacă acum aceste sume rezultate astfel mm, vor fi cumva uh, analizate ca și când uh, Uh, ar fi fost obținute într-o situație normală pentru cele 27 de state membre. Voi face în acest sens un amendament pentru a se ține cont de Brexit. Acești uh, bani nu vor fi alocați înapoi uh, în termen real, dar mijloacele proprii PNB vor fi scăzute. Și trebuie să vedem ce se întâmplă cu cele 1,3 miliarde. Pentru că statele membre trebuie să răspundă. Apoi, o chestiune care este cu siguranță cunoscută colegilor mei, eu cred că excedentul acesta n-ar trebui să ducă la reducerea contribuției statelor membre, ci ar trebui să rămânem la, să rămânem la bugetul pe antaci cu 6,4 miliarde de euro e mai mult decât uh, contribuția, decât suma uh, pe care ne certăm cu Consiliul la trialog. Deci, uh, nu cred că ne-am mai certat la acest exercițiu bugetar dacă ni s-ar spune lăsăm uh, această sumă acolo unde e. E clar că nu va trece asta la Consiliu, dar uh, e important pentru mine argumentul. Dacă acești bani curg înapoi, atunci statele membre trebuie să aibă în vedere un aspect. Sunt câteva contribuții naționale la fondul fiduciar și la fondul european pentru dezvoltare durabilă și așteptăm să vină din statele membre. Ar fi foarte bine dacă aceste mijloace restante ar fi închise. Și apoi o pretenție poate perimată. E vorba de proiectul rectificativ numărul 3, să vedem ce se întâmplă cu mijloacele adiționale pentru Inițiativa Europeană pentru Tineret. Până acum n-am primit nicio informație, dar informal am discutat cu Comisia și mi s-a spus că poate chiar astăzi se va face o prezentare. Consiliul însă trebuie să-și mențină rolul. Dragi colegi, în noiembrie am discutat până în zorii zile, la ora 4 dimineața, dacă proiectul pentru 2017 poate fi acceptat și iată că acum ni se spune că Regatul Unit, cu situația în care este, nu se vede în măsură să uh, accepte acest proiect, chit că de două ori, în două foruri diferite la Consiliu, a existat unanimitate. Eu nu pot să înțeleg așa ceva. E o situație în care ești luat static, practic. De fapt, CFM-ul este luat static din cauza uh, guvernului britanic și uh, trebuie să întreprindem ceva, pentru că nu, nu e inacceptabil. Fac pariu însă că Până la urmă, uh, lucrurile se vor redresa. Consiliul trebuie însă să își asume răspunderea, pentru că statele membre și-au exprimat acordul cu acordul explicit sau în orice caz nu cu refuzul uh, Regatului Unit, așa că ar trebui ca și Consiliul uh, la acest capitol să poată să acționeze. Mulțumesc! Vos observations euh, sont, sont, sont, sont une alarme. Mulțumesc. Trage un semnal de alarmă în ceea ce privește nivelul de plăți. După cum am văzut, printr-un amendament s-au redus um, creditele cu 7 uh, miliarde. Acum vom avea 12 miliarde de sub-execuții, de fapt ceva fără precedent. Și ar trebui să ne întrebăm, uh, statele membre nu uh, furnizează fondurile necesare? Domnule Urel, aveți informații pe care doreați să ni le aduceți la cunoștință? Dacă legătură ce a spus raportorul general? Uh, Mr. Geyer is very well summarized the content of, the, uh, of this draft. Mulțumesc foarte mult. E vorba de uh, acest proiect rectificativ de buget și știți prea bine că în baza articolului 18 din uh, regulamentul financiar se stipulează foarte clar uh, care este procedura. Acest proiect rectificativ de buget are menirea de a clarifica lucrurile din anul precedent. După cum a spus domnul Gaier, sunt trei elemente uh, importante aici cu acest excedent uh, impresionant, subimplementarea uh, la nivelul cheltuielilor, de aici vin trei pătrimi, vreo 5 miliarde, un impact negativ de 1,5 miliarde uh, la resursele proprii. În esență, așa cum a spus domnul Gaier, uh, s-a întâmplat asta pentru că s-a depreciat lira sterlină după Brexit, la sfârșitul lui iunie. Contribuțiile sunt fixate în uh, moneda națională, plata se face lunar în conturile bugetului UE și se face apoi un transfer lunar uh, schimbându-se totul în moneda euro și în momentul în care apar fluctuații importante, de exemplu lira sterlină care a scăzut, impactul este negativ asupra bugetului. Și deci de aici vin 1,5 miliarde. Un aspect pozitiv, avem uh, mai bine de 3 miliarde de amenzi care au fost finalizate târziu uh, în 2016 și prin urmare n-am putut să le introducem în bugetul rectificativ. În ceea ce privește subimplementarea de 4,9 miliarde, e corect? Domnul Oettinger v-a, exprima, v-a explicat în detaliu în timpul uh, reuniunii interinstituționale din martie cu privire la plăți, v-a spus care au fost motivele și, în esență, era vorba despre o subimplementare la 1B, la coeziune domnul președinte Artui a spus corect că asta vine pe lângă cele 7,3 miliarde reduceri la plăți, lucruri care au trebuit implementate mai devreme la proiectul rectificativ 4. Uh, deci o subimplementare de vreo 12 miliarde pentru 2016, aproape exclusiv uh, legată de Coeziune, da, 1B, după cum vă spuneam. În mod evident, uh, Comisia trage învățămintele necesare din asta, așa cum a explicat comisarul meu în martie, în fața dumneavoastră. întreprinde măsurile necesare pentru a încuraja statele membre să implementeze programele cât mai repede posibil și să numească autoritățile Uh, necesare, în așa fel încât uh, fluxurile să fie inițiate. Am tras învățăminte și în ceea ce privește uh, plățile pentru 2018. Comisarul Oettinger vă va face o prezentare mâine în acest sens. Și de asemenea suntem conștienți de faptul că trebuie să să facem un follow-up uh, uh, foarte corect pentru acest an, pentru 2017. După cum știți, statele membre vor prezenta uh, prevederile abdatate pentru implementare anul acesta în iulie și acesta va fi momentul în care Comisia va lua notă și va evalua în lumina a ceea ce s-a întâmplat anul trecut, dacă e nevoie să se acționeze și anul acesta. Sper că asta nu se va întâmpla și că statele membre vor fi capabile să implementeze așa cum s-a prevăzut conform bugetului din acest an. Dar vom ști mai mult despre asta în iulie. Domnul Gaier de asemenea a întrebat în legătură cu Uh, propunerea Comisiei legată de inițiativa de angajare a tinerilor. Mâine Comisia va adopta de asemenea și bugetul uh, rectificativ numărul 3, care va propune cele 500 de milioane pentru tranșa din 2017 pentru inițiativa de angajare a tinerilor, agreată deja de Parlament și Consiliul în noiembrie. Mulțumesc, domnule președinte. 500 de milioane, am ascultat bine traducerea, era suma prevăzută? Da, bine, mulțumesc, domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că sunt 100% de acord cu raportul domnului Gaier. O să iau notă de două lucruri de care a vorbit și domnul Gaier de altfel. Este foarte ciudat ca pentru contribuțiile statelor membre. Mă rog, nu știu când se va schimba asta, că le calculăm în moneda națională și pe aia le convertim în euro. Pentru că dacă moneda națională este devalorizată, e o pierdere pentru bugetul european. Și invers, dacă se apreciază, e un câștig. Da, riscul ca anumite monede să se aprecieze mi se pare foarte slab. Mai degrabă vedem monede care se depreciază. Da, ce ar uh, o evita orice ambiguitate, ar trebui să spunem că trebuie vărsat, uh, oricare ar fi valoarea monezii, ar trebui vărsat în euro. Pentru că eu, dacă aș fi fost negociator în numele Uniunii Europene, aș fi avut asta drept obiectiv. Pentru că nu văd de ce acum uh, trebuie să aibă repercursiune asupra și altor state membre modificarea ratei de schimb cu uh, lira sterlină ca urmare a unei decizii unilaterale ale Marii Britanii. Președintele, în uh, negocierile de Brexit putem să adăugăm această sumă la uh, nota de plată pe care le prezentăm. Bun, punctul esențial al argumentației mele era că e nevoie să modificăm metoda de calcul pentru contribuții ca să evităm probleme de genul acesta în viitor. În al doilea rând, L-am ascultat pe domnul uh, Rele. E adevărat că există în uh, creditele neutilizate de plată există uh, și un efect structural. Nu mă opresc niciodată din a spune acest lucru, pentru că în același timp Uh, uh, coexistă cadrul financiar multianual cu noile acte legislative care vor permite utilizarea creditelor și întotdeauna există o, o întârziere între momentul în care se angajează programele și momentul în care se plătesc efectiv programele. Deci, într-un fel sau altul, sigur, amploarea poate fi diferită, dar întotdeauna, în primii anuale cadrului financiar multianual, există o subutilizare a creditorilor de plată. E o problemă structurală. Dacă aveți un contraexemplu, vă rog să mi-l dați, eu nu l-am văzut. Și pornind de la momentul uh, în care trecem de jumătatea perioadei cadrului financiar multianual, facturile vor ajunge, o să, începem, uh, o să înceapă să crească din nou creditele uh, de plăți, dar o să trească să ne batem cu sălbăticie cu Consiliul ca să crească creditele și să nu ajungem la întârzieri de plată și domnul Gaer spune la punctul 5 și sunt de acord dacă am avea în cadrul uh, viitoarelor negocieri ale regulamentului financiar o clauză care să spună că atunci când se rămâne în cadrul sumelor prevăzute în cadrul financiar, sume prevăzute pentru creditele de plată și care nu sunt complet utilizate, acestea să fie plasate într-un fel sau altul într-o rezervă pentru plăți. <clears throat> Să găsim un mecanism și în felul acesta nu vom fi obligați să ne ducem să cerșim la sfârșitul perioadei, pe când acum, după ce acum facem pe generoșii uh, cu statele membre pentru că nu s-a utilizat totalitatea creditelor de plată. Deci problema este structurală și trebuie să găsim o soluție structurală. Și uh, cerem uh, Uh, va trebui să cerem statelor să plătească mai mult atunci când creditele de plată vor începe să crească din nou. Le dăm acum bani pentru că ele sunt puține și o să le cerem bani înapoi mai târziu. E o inepție. Deci cred că domnul Gaer la punctul 5 uh, trebuie să discutăm în cadrul uh, pregătirii negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Nu o să vă spun nimic rău despre britanici, a spus domnul Gar suficient, sunt complet de acord cu el. Președinte, mulțumesc domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să adaug uh, că a fost propunerea din, uh, de revizuire. Asta am făcut, am propus să păstrăm surplusul în buget și a fost refuzată din prima zi. Cred că trebuie să revenim la această propunere, pentru că dacă nu, Vom avea acea situație în anii care vin. Și nu cred că sunt prevederile Comisiei din N plus 3, pentru că avem, avem anii 2014, 2015, 2016, 2017 și atunci care sunt prevederile angajamentelor la sfârșitul 2017? Evident, primul an e dificil. Cred că asta este de asemenea important pentru că dacă implementarea, gradul de implementare este atât de redus, eh, ceea ce e o problemă pentru viitorul eh, politicii de coeziune, atunci remarcăm, eh, ne gândim cum să păstrăm în rezervă banii sau nu știu, sau să-i dăm statul meu și în al doilea rând e o problemă a angajamentelor. Mulțumesc. Nu mai sunt alte întrebări. Există o analiză de la țară la țară a subutilizării creditelor de plată pentru că pot exista dificultăți în a adapta noile programe, dar ținând seama de contextul financiar general, există o serie de țări care sunt în dificultate bugetară și care ar putea fi tentate să nu folosească aceste fonduri pentru că Contribuția europeană nu e niciodată 100% și se poate întâmpla ca mi s-a întâmplat să spun că adesea cheltuielile europene implică și alte cheltuieli și fondurile europene, fondurile sociale europene, de exemplu, sunt activatori de cheltuieli publice atunci când Europa prescrie o, un control asupra cheltuielor publice. Deci, uh, aștept de la Comisie să ne clarifice pentru că în 2014, în 2015 sunt crete care nu sunt utilizate și fenomenul simplifică oarecum lucrurile. Deci un lucru mai profund, după părerea mea, unele state renunță să angajeze aceste programe pentru că e o povară prea mare pentru bugetele lor publice. Și odată ce am spus asta, dau cuvântul raportului general pentru a încheia acest schimb de opinii privind proiectul de buget rectificativ numărul 2, care nu este decât un proiect de afectare a, a uh, încasărilor, sau nu? Putem să avem răspunsul comisiei? Da, spune președintele. Oui, euh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește comentariul domnului Depre, evident, în teorie ar fi posibil ca țările să plătească moneda națională, dar este clar că reglementarea actuală nu o permite. Deci o idee posibilă pentru viitorul cadru financiar, dar nu pentru astăzi. În ce priveme, privește sub executarea plăților uh, pe coeziune, evident, uh, e o problemă importantă din cauza faptului că acum există un nou instrument care există, marja globală de plăți, care există din 2014. Recuperăm uh, pentru cadrul financiar în anii viitori, recuperăm această sumă pentru plafoanele de plată. Deci, se creează o marjă suplimentară pentru a putea plăti sumele subexecutate în anii trecuți. Nu e același lucru uh, ca să putem recupera direct banii în buget, e altceva, dar, cum a spus domnul Obric, deocamdată i-a fost refuzat acest lucru de către Consiliu se reduce numărul de executări ale bugetelor pentru că știm că măcar va exista plafonul disponibil pentru a face plata, după caz în 2019 și 2020. În ce privește uh, chestiunea angajamentelor de plată, pentru moment nu se știe în interiorul Comisiei ce să facem. Vom începe cu închiderea programelor 2007-2013 pentru că despre asta vorbim, despre uh, vechile programe, de uh, închiderea vechilor programe și pe măsură ce le sunt închise, vom avea informații în legătură cu sumele uh, rămase. E prea devreme astăzi. În fine, Începește întrebarea domnului Artui, analiza de la țară la țară a subexecutării bugetare, a subexecuției bugetare. Există raportarea pe care Comisia îl furnizează pe bază trimestrială. Există grafice și tablouri care demonstrează starea de execuție a acestor programe, programe noi. Există un clasament care se face și se vede de la țară la țară procentajul programelor care au fost deja executate, deci vedem clar care sunt țările în întârziere și care țările care sunt avansate sau care au un ritm bun. Mulțumesc! Așadar, acest tablou, această uh, informație a fost publicată la sfârșitul lui martie. Bine, deci îl avem. Îl avem, îl deținem, în regulă. Domnule raportor general. Domnule raportor general. Mulțumesc pentru comentarii. Cred că sunt diferențe foarte mici în ce privește analiza uh, motivelor uh, pentru această situație. Gerald a vorbit, Gerald a vorbit de acest carusel, de acest uh, uh această situație în care uh, uh, uh, în primii ani sunt mai puține credite de plată și după aceea, după mijlocul perioadei financiare, crește nevoia de ce avem acest roller coaster. În grupul meu, noi considerăm că că unele state membre au dificultăți în a-și numi autoritățile. ex așadar dificultăți. Trebuie însă să ne asigurăm că fondurile curg în continuare. Ideea este să finanțăm politicile în statele membre, evident, și va trebui să uh, spunem că suntem preocupați de viitorul politicii de coeziune după 2020 dacă lucrurile continuă să evolueze în acest fel. Dincolo de altceva, avem o situație de plăți nete și uh, vor fi discuții dacă de fapt e nevoie de acești bani și dacă nu cumva ei sunt subutilizați. Deci toate aceste probleme pot apărea și toți cei care venim din țări plătitoare nete, va trebui să luăm o poziție. Și sunt uh, nerăbdător uh, să fiu susținut de colegi. Cu amendamente mai avem doar câteva zile. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, bine, mulțumesc, domnule raportor general. Mulțumesc uh, Comisiei. Mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. Amendamentele trebuie depuse până la ora 23, miercuri pe 31 mai și votul în Comisia Buget va avea loc pe 19 iunie sau pe 20 iunie. Bugetul rectificativ 2017 numărul 3 este în așteptare și o să rediscutăm acest subiect atunci când Comisia ne va comunica conținutul. Și în fine, aș vrea să vă spun că am prevăzut o ședință extraordinară pe 28 iunie, 28 iunie după amiază. Cu această ocazie, comisarul Oettinger va veni să ne prezinte un document de reflexie în ce privește finanțarea viitorului Uniunii Europene, începește competențele noi și Uniunea Europeană uh, aflată într-un nou elan, într-o nouă frenezie. Grand moment că ce 28 juin, réunion extraordinaire. Așadar, ședința extraordinară a Comisiei Buget. Există la intervenții diverse? Nu? În ciuda numărului important de deputați încă prezenți la această oră, atunci suspend ședința, luăm mâine dimineață. La 9 și 15. Pour un moment tout à fait passionnant, puisqu'il s'agira du vote. Un subiect pasionant votul privind proiectul de revizuire a regulamentului financiar și directiva Omnibus. Nous avons prévu 1h45 de vote. J'indique à ceux d'entre vous o oră și 45 de minute de vot sunt prevăzute. Vă amintesc celor care participă la reuniunea grupului de lucru pentru buget că pentru că nu avem luptători și am amânat, prin urmare, această ședință. Vă mulțumesc celor care veniseră în această seară pentru discuție. Le mulțumesc uh, colaboratorilor pentru excelentele lor contribuții. On sache un peu plus sur euh, în privința experienței, aș vrea să știm mai multe despre situația pe care o vom uh, avea de confruntat după Brexit, pentru că, iată, nu avem nimic și e dezamăgitor, e deplorabil. remercier les interprètes parce que nous avons débordé la plage horaire de 7 minutes